În ceea ce privește numirea raportorilor, în ceea ce privește directiva ce se referă la uh, formarea minimă a navigatorilor și în ceea ce privește regulamentul cu privire la uh, petrolierele cu cocă dublă, noi uh, am observat că nu există niciun interesat, raportor interesat, prin urmare uh, de aceste rapoarte se va ocupa domnul președinte. În ceea ce privește avizele, din pricina sistemului de rotație, vom proceda în felul următor. Vă amintesc că avizele sunt uh, enumerate în lista în care sunt primite, ca totul să fie echitabil. Deci care sunt avizele? Uh, meșteșugurile și navigația, ECR, descar, descărcarea pentru 2010 socialiștii, 5, 6, 7 și 8, adică descărcările pentru toate agențiile, vor fi grupate într-un singur aviz, un aviz de care se, va ocupa, se vor ocupa socialiștii. De asemenea, fondurile structurale și fondurile de coeziune vor fi uh, cuplate. Avem trei teme într-un singur raport, raport de care se vor ocupa verzii. În ceea ce privește documentele primite, uh, comunicarea Comisiei cu privire la acordul de navigație cu Azerbaijanul, din nou un, o temă care se oferă în funcție de principiul rotației și acest aviz va fi uh, uh, preluat de către versi. Raportori, coordonatorii au primit ultimele rapoarte acestea care, care au la bază comitologia. Am uh, discutat de asemenea problema colaborării cu alte organisme europene și am stabilit care sunt domeniile în care trebuie să avem un, o cooperare sporită și anume ne referim la domenii precum raportul feroviar, raport, pachetul privind aeroporturile, uh, de asemenea uh, orientările de finan- și finanțarea TNT, drepturile pasagerilor în toate modurile de transport și, de asemenea, timpii de odihnă pentru șoferii de camioane. Acestea sunt temele pe care coordonatorii consideră că trebuie să le discutăm strâns cu organismele parlamentare naționale. În trecut am uh, procedat în felul următor. Raportorul era cel responsabil de crearea unui, uh, unei legături cu parlamentele naționale. Așa vom face și pe viitor. Următorul, următoarea temă Era vorba despre o mini-audiere cu privire la tahograful digital. Coordonatorii au fost de acord cu propunerea doamnei Țigău și vom organiza o mini-audiere fie în data de 20, fie în data de 21 decembrie. Vreau să vă atrag atenția, stimați colegi, că cu toții suntem de acord cu organizarea audierilor, dar rareori participăm la el. Deci, dacă organizăm o mini-audiere, vă rog să fiți prezenți la ea. Coordonatorii au uh, fost de acord că activitatea noastră în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității 2012 ar trebui să fie mai susținută și, prin urmare, toată lumea este rugată să vină cu idei în acest sens. Vom avea la Strasburg, pe data de 26 octombrie, o reuniune extraordinară a Comisiei Trans și atunci vom, avea vom putea discuta propunerile Comisiei care vor fi prezentate de către domnul Pache. De asemenea, am fost de acord că trebuie să urmărim cu atenție prezentările, prezentarea domnului uh, Jazembolski din după amiaza aceasta și uh, mai apoi vom discuta atitudinea noastră vis-a-vis -vis de blocurile aeriene funcționale și SES-2. Vom discuta despre modul în care statele membre vor putea fi determinate să adopte calea cea bună în acest domeniu al aviației. Cam asta am discutat noi la reuniunea coordonatorilor. Doamnă Foster. Stimate domnule președinte, avem o sesiune de vot foarte lungă și dați-mi voie să vă spun că nu vă auzim foarte bine fără căști, iar căștile sunt uh, deloc confortabile. Prin urmare, nu credeți că ați putea cere ca microfonul dumneavoastră să aibă un volum mai uh, mare pentru ca noi să vă putem auzi fără căști? Eu vă asigur că eu personal nu pot să modific intensitatea microfonului. Nu știu dacă cineva o poate face. Uh, sincer să fiu, n-am mai uh, auzit niciodată acest reproș din partea cuiva, însă vă asigur că voi încerca să vorbesc mai tare. Toată lumea este de acord cu recomandările coordonatorilor? Bine. Vă mulțumesc. Domnul, domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că avem o sesiune de vot foarte lungă. Vroiam doar să intervin pentru a le mulțuma, mulțumi tuturor col- colegilor, coordonatorilor, tuturor celor care au muncit uh, uh asupra textului privind uh, politica maritimă integrată. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim la rândul nostru, domnule Cumuțacos, pentru activitatea dumneavoastră. Bine, am ajuns cu toții la un consens. Acum trecem la altceva. Trecem la lista de vot. No? Sorry we've done that, Mr. Kumasaka. Okay, can't, whoa, whoa. Stați, stați așa, liniște, vă rog, stați. Eu voiam să... Voiam să vă sugerez să începem cu reformarea. Sunteți de acord? Bun. Okay. Vreau să vă anunț în primul rând că amendamentele domnului Stex au fost preluate de domnul Di Beca 318, 391, 390 și 319. Haideți mai întâi să facem un test ca să verificăm uh, că nu trișează nimeni. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Now, guess who's got one too many? <laughs> Ia ghiciți cine are unul în plus. E, PPE-ul, PPE-ul au unul în plus. Gata? S-a închis votul. Bun. Haideți să începem. Articolul 2, alineatul 1. Uh, vă rog să fiți răbdători cu noi cei de la prezidiu. După cum știți, este complicat. S-ar putea să fie nevoie să mai discutăm între noi ca să știm ce urmează. Eu o să mai repet din când în când unde suntem ca să știți să urmăriți. 254 Wills. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 256 Wills. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 257 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 259 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261 cu un amendament oral, numărul 9 al, domnului, al domnilor Marchincevici și Zasada. Sunt obiecții? Dacă, când ajungem la un amendament oral, vă rog să spuneți dacă aveți obiecții. Nu? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, eu cred că se respinge. 261 cu amendamentul oral s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, se respinge. Votăm acum 261 fără amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263, vot pe părți, prima parte, fără cuvintele pentru împotrivă abțineri se respinge partea a doua cuvintele respective pentru împotrivă abțineri se respinge Amendamentul 16 al raportorului cu amendamentul oral 1 nu sunt obiecții pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. 264. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 265. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 266. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 267. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 267. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 268 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. La articolul 2, alineatul 4, avem un amendament, oral, un amendament oral al domnului Marinescu. Sunt obiecții? Domnul Said El Karaui? Da, avem o obiecție, pentru că merge prea departe acest amendament. Bun, avem o obiecție, deci amendamentul oral nu poate să fie votat. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. doi cu un amendament oral, numărul 3, al raportorului. Sunt obiecții? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem la 274. Vot pe părți, două părți, prima parte, 2A, organism de reglementare și definiția, și partea a doua și de la Departamentul de Politici din statul membru. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm, eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Prima parte de la amendamentul 274 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 275, domnul Marinescu, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 276, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 277, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 278, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 279. Vot pe părți. În două părți. Prima parte, servicii regionale și se elimină, aveți în față textul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 280. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 282. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 284. Vot pe părți. Două părți, prima parte, o aveți în față, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 285 s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. 288 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 289 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 290 pentru, împotrivă, abțineri. A fost cam ciudat. Hai, haideți să repetăm. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 293 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 296 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 297 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 298 și 299 sunt identice. Pentru împotriva abțineri se respinge, 300 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul A Votăm compromisul A cu excepția celor două părți pe care le aveți acolo și alineatul patru ultima frază. Cine este pentru compromisul A? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trebuie să votăm cele două alineate. Primul, alineatul 4, veniturile și așa mai departe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, alineatul 4, această prevedere până la sfârșit, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Ma, ultima propoziție din alineatul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la pagina 9, compromisul B. Cine este pentru compromisul B? Ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum alineatele pe părți. Alineatul 3, cerut de GUE. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la 2. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm. Votăm votul pe părți cerut de ALDE 2. S-a deschis votul. Nu, nu. Cel cerut de ALDE. Votul pe părți numărul 2 cerut de ALDE. Se referă la alineatul 3A9. și salvgardează obligațiile serviciului public. Asta votăm, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Acum avem un vot separat privind considerentul cerut de GUE. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum pagina 11, amendamentul 2 9.1, chiar la sfârșit, al domnului Stex. 291, articolul 4, alineatul 2, B9. Domnul, doamna raportor nu e de acord? S-ar putea să fie pe altă pagină, dar la mine este articolul 4, alineatul 2B, nou. Amendamentul 291, 291, numele domnului Stex. Iată că moștenirea sa dăinuie. Bun, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Eu cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. să deschizi deschis votul 291. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. C. Compromisul C. E clar cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 357. Pe pagina 13, pe lista mea de vot, articolul 9, alineatul 2, sub alineatul 2, al doamnei Țicău. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 358 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 360 Bine, verificăm. Dar vă zic de pe acum că e respins. Verificăm. 358 al domnului Bach. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Deși nu asta s-a văzut la votul prin ridicarea mâinii. Ați avut dreptate, bine că am verificat, dar nu se potrivea cu ce mâini am văzut eu ridicate. Asta e. Trecem la 359 al domnului Tremosa cu amendamentul oral 4. Nu sunt obiecții, atunci trecem direct la vot. Domnul Colicek, aveți o obiecție? Bine. Atunci, votăm doar 359 cu termenul internațional pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 362 retras, 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 364 retras, 365 tremosa pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 366 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 367, 368 și 69 sunt identice pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 31 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 370 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm? Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 370 s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. 378, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 385, 384 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 386 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 387 e retras, 388 cu amendamentul oral 5 sunt obiecții, dacă nu, atunci îl votăm cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul D. Sunt aici mai multe voturi pe părți și un amendament oral, numărul 6. Sunt obiecții la amendamentul oral? Domnul Kolicek, da, obiectează, atunci votăm fără amendamentul oral. Compromisul D, fără amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul la amendamentul oral 6. Președintele rectifică, votăm compromisul D. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la voturile pe părți. La alineatul 2 sub și 4, a doua frază, GUE, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pe părți 3 de la verzi, alineatul 2 și subpunctul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pe părți 4 de la GUE, la alineatul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica? S-a deschis votul. Verificăm votul pe părți 4. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Și se adoptă. Vot separat numărul 5 de la GUE 25 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot separat 6 din partea GUE la alineatul 3 și 4 pentru. Împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul E acum. 20. Pagina 22 pe lista mea de vot, 23 pe lista PPE, corect? Probabil că au fonturi mai mari la PPE. Right. Because we have agreed the same wording in the... Pentru că am fost de acord cu aceeași uh, formulare la ultimul compromis, nu trebuie să facem din nou toate aceste voturi pe părți, pentru că deja am fost de acord um, în cadrul primului compromis. Așa că uh, votăm acum, um, în cadrul compromisului E, tot textul. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, 5, 6 urmează, care e numărul 25 pe lista mea și probabil la fel și pe lista PP-ului, pentru că e sus pe pagina Se referă la articolul 14, alinatul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4, 5, 7. Împotri- pentru? Împotrivă? se, pot, uh, se poate verifica. Votul uh, s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 4, 5, 8. Pentru, împotrivă. Mai încerc o dată. Știu că vă dor brațele. Pentru, pentru 4, 5, 8. Împotrivă. Abțineri. O să verific. S-a deschis votul pentru amendamentul 458. Toată lumea a votat, vo s-a închis votul. Se respinge. 459 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39, raportor. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul F. Articolul 15. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 102. Împo- pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm 102. Votul s-a deschis. Anexa 4. S-a închis votul. Se respinge. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 477 este următorul. La pagina 27 pe lista mea, 28 pe lista PP. 477, articolul 17, alinatul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 476, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 478, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47, raportor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 479 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 raportor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Adică 480 cade. Apoi uh, votăm în bloc de la 43 la 49. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 482. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 484 cade 485 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apo 55, raportor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 486, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 484, caduc. 400, pentru, 487 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 și 488 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se poate verifica. 56 și 488. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 57. Pentru, Scuze, 489. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57. Pentru, împotrivă, se poate verifica. La 57 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 490 e caduc, 491 uh, Vandalen pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 58, 105 uh, până la 111 se poate vota în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 693 până la 697 caduce și, și acum 492 și 493 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 495 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 496 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 raportor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul H. La pagina 31. Sunt um, câteva voturi pe părți și um, amendamente orale, dar hai să începem cu compromisul. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pe părți numărul 1 de la GUE pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral șapte de la Verzi. Sunt obiecții la amendament? Împo- pentru? Împotrivă? Abțineri? Se poate verifica? Verificăm amendamentul oral de la Verzi. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Cred că se adoptă. Se adoptă. Votul pe părți 2 de la GUE, paragraful 7, pentru, împotrivă, abțineri, se poate verifica, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, 37 la 7, se adoptăm. Uh, votul numărul 3 de la GUE pentru, împotrivă, se adoptă votul pe părți 4 de la Verzi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul I la pagina 34. PP-ul e cu două pagini înaintea noastră. În primul rând, votăm pentru compromis. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul pe părți. Primul, de la verzi, paragraful 1A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pe părți 2, de la verzi, paragraful 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 547. 547 este următorul amendament la pagina 36. Articolul 35, paragraf aliniatul 1, 547 Cremer și Dura. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, compromisul J se poate vota în bloc compromisul împreună cu amendamentul 68 și de la 122 la 125. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 549 și uh, 716 sunt caduce. Următorul este 548. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 552 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 553 a fost retras, 554 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 556 și 557 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se poate verifica 556 și 557. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 555 și 58 sunt caduce, 559 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 561 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 562 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 563 și 564 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 și 565 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 567 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 568 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 569 și 570 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 571 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 572 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 573 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 574 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 575 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 576 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri se adoptă. 577 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 578 vandalen pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 72 raportor uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 579 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 580 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 581 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 582 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 583 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 583 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L urmează Avem o serie de voturi pe părți, dar haideți întâi compromisul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pe părți 1 de la GUE, articolul 56, alineatul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se poate verifica? Votul pe părți um, numărul 1, GUE, s-a deschis. S-a închis votul. 39 pentru 4 um, împotrivă, PP n-a votat, de aceea am cerut vot pe părți. Acum votul pe părți numărul 2 de la GUE, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Votul 3, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 4, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul M. Toată lumea ține pasul. Compromisul M uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum compromisul N. Pentru, Ridicați mâinile împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 89 de la raportor până la 252 Wills în bloc. Până la, nu, până la amendamentul 14 raportor. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 252 este caduc, 642 la fel, 69. Și 71 în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 550, 551 sunt caduce. 566 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 644 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 până la 98 um, plus amendamentul 15 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 645 646 sunt caduce, acum 647 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 647. Um, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O. Avem un vot uh, pe părți de la PPE, dar întâi compromisul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul uh, Um, pe părți uh, pentru liniuța 11, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul P. Până la anexa 7, toată lumea a găsit, avem un vot um, um, pe părți, dar întâi compromisul pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Acum uh, votul pe părți de la ALDE, anexa 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se poate verifica? Votăm uh, votul pe părți de la ALDE pentru anexa 7. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Se adoptă. Acum, compromisul Q. Este votul uh, It's open. Votul la nominal de la um, Verzi. S-a deschis votul. Compromisul Q, anexa 1, punctul 1, la solicitarea um, a verzilor, vot prin apel nominal, s-a deschis, acum s-a închis. 28 pentru, 11 împotrivă, abțineri, o abținere se adoptă. Compromisul R urmează. Anexa 8, punctul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 721 este următorul amendamentul domnului Imras la anexa 9 pentru împotrivă abțineri se respinge 722 pentru împotrivă abțineri se respinge 723 pentru împotrivă abțineri se respinge 728 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la considerente. Începem cu considerentul A. Amic, um, amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, raportor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, pen, abțineri, se respinge. 141. Să se verifică 140. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 141. Marinescu pentru. Împotrivă. Abțineri. Se poate verifica? Nu prea mai văd mâinile ridicate, știu că devine obositor. 141, se deschide votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2, raportor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137, pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138. Pentru, împotrivă, ab abțineri, se adoptă. 142. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 150. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se poate verifica. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Și s-a respins uh, la mică diferență. 151. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 4 al raportorului. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 154 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 155. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 157 Amendamentul anterior a fost respins cu două voturi. 21 la 23. 23 împotrivă. Am trecut la 157. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm 157. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 161 pentru. Nu. Devine caduc. Trecem la 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 159. Vot pe părți. Prima parte. Fără uh, the existing national. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua devine așadar caducă. Sau nu? Trebuie să votăm și a doua parte? Bine, atunci votăm partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 160 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5 pentru? Nu. S-a retras uh, votul prin apel nominal. Mulțumesc mult. Așadar, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cred că a fost respins, însă deschidem votul la 163. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Da, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm, însă vă asigur că trei pătrimi dintre ppeiști n-au votat. Dacă nu se deranjează să voteze, atunci e treaba lor. Dar haideți să verificăm amendamentul 165. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 3, 2, 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două devin caduce, trecem la 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172 și 173 sunt identice. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 181. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins.

abțineri, se adoptă. 185 pentru, nu, devine caduc, spune domnul președinte. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 cu amendament oral 8 din partea domnului Riche. Are cineva vreo obiecție vis-a-vis -vis de amendamentul oral? Nu? Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 192. Pentru? 190 a fost retrasă, 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 195. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 194. Cred că a fost adoptat, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Într-adevăr, se adoptă 196 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două, următoarele două sunt caduce, 200 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 al raportorului, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 11 din partea raportorului. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Mă uit la raportorii din umbră. Michael. Ceilalți se pare că au renunțat. Se adoptă. 203. Împo- pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. 202. Pe- nu devine caduc deoarece amendamentul 11 <laughs> a fost adoptat și 204, nu, 204, votăm cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 205, 6, 7 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 12 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 12 al raportorului. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209. Haideți să verificăm 208. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 209 al domnului Kramer. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm și 209. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212 a domnului Zile, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 212, votul s-a deschis. Am votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ok, 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 200 16, 3, 13 și 214 acum. Celelalte sunt caduce. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 220 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 221, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri respins 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 239 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 240 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 240. Votul s-a deschis. A votat to toată lumea. Un vot în plus din partea PP-ului. Votul s-a închis. 22 voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 243 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 246 caduc, 247 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 247. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 249 pentru, împotrivă. Verificăm 249. Doar domnul Tremosa a ridicat mâna. <laughs> Votul s-a deschis la 249. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Ați avut dreptate, domnule Mosa, dar era singurul care ridicase mâna. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, propunerea legislativă, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 36 de voturi pentru, 6 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Rezoluția legislativă acum. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 36 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Vă rog să nu dispo- dispăreți, stimați colegi, mai avem voturi. Have we got an EMSA voting list? We'll then move on to the next. Intervenție fără microfon. Okay. Okay, ladies and gentlemen, before I go to the vote. Uh, stimați colegi, am avut uh, o puțină confuzie în ceea ce privește amendamentul oral al versurilor care ar trebui să fie o adăugire la compromisul 1. nu este o adăugire la compromisul 2, așa cum apărea în lista de vot distribuită ieri seară. Deci, amendamentul verzilor care adaugă cuvintele rescue and ar trebui să fie o adăugire la compromisul 1. Trecem la amendamentul 72, care a fost retras de altfel. Trecem la compromisul 1, prin urmare. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral despre care vorbeam, amendamentul domnului Taylor, care pune rescue and înainte de assistance, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm. Verificăm amendamentul oral. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. MV8 caduc. Amendamentul 74 caduc de asemenea. Amendamentul 11 este caduc. 76 a domnului Taylor. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Envi 9 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 78 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV 10 caduc. Trecem la amendamentul 79. Nu, spune domnul președinte, este caduc. Prin urmare, trecem la amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nouăzeci cu amendament oral al PPE-ului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral A. Nu există obiecții, prin urmare cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 92. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 93 e caduc. Trecem la un, NV11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 cu amenament oral din partea ALDE. Pentru o mutare la articolul 2, aliniatul 4b. Dacă spuneți da, adică uh, spuneți de fapt că da, sunteți de acord cu această mutare. Deci dacă acceptați amendamentul oral, sunteți de acord cu schimbarea poziției în uh, text. 97. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. E caduc. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă abțineri, să adoptă. O sută trei. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm votul la compromisul 4. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem la 104 al domnului Taylor. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. MV12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă aceeași problemă a securității și siguranței. Trecem acum la amendamentul pe ansamblu. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Nu. Verificăm. Deci verificăm 106. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Lista asta de vot e haotică. Votul s-a închis. Respins. Dacă PPU și celelalte grupuri ne permit, noi, cei de la socialiști, spunem că lista de vot nu reflectă cele indicate inițial. Trecem la 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 112, vot pe părți. Prima parte până la Activity of the Agency. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm votul la prima parte. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la re- votul asupra părții a doua. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, respins. 115 cu amendamentul oral din partea raportorului și din partea alte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 114. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm votul la 114. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 18. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral B. Vot pe părți cerut de ECR. Prima parte, uh, textul fără cuvintele In assessing member states emergency preparedness and. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte acum. Cu aceste cuvinte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral C. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 13. În două părți. Partea a doua. Nu, nu, a devenit cadoc, spune domnul președinte. 119, două părți. Prima parte, tot textul cu cuvântul national. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122, două părți. Prima parte cu mei, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins, să. A doua parte, as and when applicable and, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul este 125, două părți. Prima parte. Fără cuvântul Seului, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua acum, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, tot din partea MV, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 și 127 au devenit caduce. Prin urmare, trecem la 130. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 131 în două părți. Prima parte acum. Din articolul 2.3. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua a textului. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 132, vă rog, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Bugete 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugete 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 20, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 134 de Grandes pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 6, partea a doua. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 137 pentru. Împotrivă, Haideți să verificăm. 137, vă rog să deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 22 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Bugete 7 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul raportorului 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 8, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 26 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 9 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Bugete 8, partea 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul oral D pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm la amendamentul oral D s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 139 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 139, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Verificăm 27. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 18 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bugete 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bugete 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 141 pentru. Dar de nu a fost adoptat, nu? 141 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 28. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 19 de la Envy pentru împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm. MV19. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugete 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 13 bugete pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 14 bugete pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 143 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 15 bugete Prima frază este caducă pentru că s-a adoptat 143 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Câte pagini mai sunt? Amendamentul 29 pentru Tot la articolul nu suntem. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 29. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 144 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 30. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 145 pentru.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 53. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 53. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 3 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 56, vă rog. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 4 e caduc, 57 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. NV3 e caduc. 5 la fel. Și NV4 e caduc. Deci suntem la 58. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Șase al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șapte al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm Șapte S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8, vot pe părți. Două părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 21 la 21 se respinge. Deci partea a doua e caducă. 59 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 61 vot pe părți pentru împotrivă, abțineri se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 62 e caduc, deci trecem la 60 cu un amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66. Pentru, a, e caduc, bine. MV5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 9. Verificăm la 68. Bine, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 al raportorului pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Haideți că mai avem un pic. NV6 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. NV7 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 69 pentru. Împotrivă Abțineri se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bugete 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, alinatul 1A, bugete 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea astfel modificată, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 35 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Și rezoluția legislativă acum, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 35 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. One, two, three. Whew. Ok. Bun. Mai avem niște voturi, dragi colegi. Trebuie să mergem mai departe. Le am în ordine, sper, după ce văd eu, mai întâi acordul cu Georgia. E doar un vot final. Raportor e domnul Ulmer, deci haideți să deschidem votul la acordul privind spațiul aerian comun dintre UE și Georgia. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Și Georgia va primi vestea bună că 38 de membri au fost pentru adoptarea acestui raport. Mulțumim, domnule Ulmer. Urmează acum acordul cu regatul Hașemit al Iordaniei. S-a deschis votul. Doamna Senalova este raportoare. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul și se adoptă 37 de voturi pentru, un vot împotrivă o abținere. Mulțumim, doamne Senalova. Urmează raportul meu privind Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor. Și deschidem votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 39 pentru și o abținere. O să încerc să văd eu cine a fost. Mulțumesc foarte mult, se adoptă. Acum urmează raportul do avizul domnului Marinescu privind politica în domeniul concurenței. Amendment 1, Mr. Debacker's amendment. Amendamentul 1 al domnului Debacker pentru Against abstentions. Împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să verificăm. Haideți să verificăm. Amendamentul 4, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Acum compromisul pentru amendamentele 5, 6, 7, 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 12 pe, ă, este, a fost ă, retras, 13, 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15, vot pe părți, partea întâi, um, eliminarea fragmentului recalling până la first relay package. A doua, se elimină fragmentul stressed până la remarket. Pentru prima, um, primul vot, pentru împotriva abțineri se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Să, să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. clarificare pe lista de vot spune că acest lucru este inclus în compromis, iar compromisul a fost adoptat. Da, din fericire l-am adoptat și pe acesta, așa că suntem consecvenți. Nu, întrebarea este dacă e ceva suplimentar sau eliminarea a fost adoptată, așa mi se spune. Deci suntem consecvenți. O să verificăm, dar cred că um, se potrivește, Domnule Madrinescu, textul din partea a doua este uh, identic cu textul din compromis. De fapt, tre nu trebuia să îl votăm pentru că îl votasem deja, dar e clar pentru că cel puțin am fost consecvenți. Uh, Mai votăm pentru 16 acum? 16. Okay, we'll vote on 16. Votăm pentru 16, pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis uh, votul pentru amendamentul 16. S-a închis. Se adoptă. 17. Bach. Uh, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se poate verifica? 19. Pentru că pe partea aceasta nimeni n-a votat. Uh, s-a deschis votul pentru amendamentul 19, suplimentar. S-a închis votul. Uh, s-a adoptat.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 Abțineri se adoptă. 28. E un, ora, un amendament oral din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29. Do pentru, împotrivă, abțineri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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final uh, privind uh, proiectul de aviz. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă cu 35 la 3. Uh, felicitări, domnule Marinescu. Următorul este proiectul de aviz pentru um, către o strategie spațială a Uniunii Europene. Domnul Zasada, începem cu amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pe părți. Două părți. Prima. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Se abține, abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Împo pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cu amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Se abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la 18 cu un uh, amendament oral din partea domnului, uh, doamnei de Verac și domnului Riche. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 este caduc, 20 este caduc pentru că am adoptat 18, Votul final s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. S-a adoptat 37 pentru 2 împotrivă, fără abțineri. Felicitări, domnule Zasada. Dragi colegi, Vreau să vă reamintesc că în această după amiază avem uh, coordonatorul uh, BA, BSFA, domnul Gheorg iar Zemovski, vreau să vă mulțumesc tuturor raportorilor pentru cooperarea din această dimineață, pentru a trece uh, printr-o listă foarte lungă și detaliată și vreau să mulțumesc și secretariatului pentru că au, uh, fost greu să se descurce, dar am reușit să ajungem la capătul listei. Uh, merităm cu toții să avem un uh, prânz minunat.